pan przewodniczący! witam państwa bardzo serdecznie. wznawiam posiedzenie. protokół. doamnelor și domnilor bine ați venit. reluăm sesiunea plenară. procesele documentele adoptate sunt disponibile. primul punct de pe ordinea de zi este o dezbatere privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, democrației și a statului de drept.